Buenos días a todas y todos. Bonjour tous. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bună ziua, doamna Napolitanu. Este o adevărată onoare pentru noi să vă avem aici prezentă. Vă spunem bun venit la Parlamentul European și bun venit la această ședință extraordinară a Comisiei Libe. Comisia aceasta este însărcinată cu probleme de justiție și afaceri interne și libertăți civile și, de asemenea, responsabilă de delegația între Parlamentul European și Statele Unite. Această delegație este prezidată de domnul Elmar Brock, care coprezidează această ședință comună. Știm cu toții că aceasta este o ocazie specială pentru noi pentru a întări dialogul transatlantic. Și aceasta prin participarea mai mult decât niciodată a Parlamentului European. Un parlament nou care se află acum în schimbare pentru că tratatul de la Lisabona, Lisabona va intra în vigoare pe 1 decembrie. Acest parlament se va grăbi să ofere diplomația parlamentară și va avea un rol hotărător în proiectele legislative, în chestiunile legislative, care până acum se limitau la al treilea pilon și la cooperarea interguvernamentală. Acest nou Parlament va avea un rol hotărător în ceea ce privește drepturile omului, cetățenie și imigrație, azil și așa mai departe. Cooperarea judiciară, atât civilă cât și penală, lupta împotriva spălării de bani, a traficului ilicit, a traficului cu persoane și a criminalității organizate și a terorismului. Amenințările sunt reale și suntem hotărâți să răspundem cu toată puterea și să cooperăm. Așa că ne bucurăm că această nouă a Parlamentului European ne permite să avem o nouă legătură cu administrația președintelui Obama, care tocmai a împlinit un an în funcțiune și în special să colaborăm cu Departamentul de Homeland Security, care este condus de doamna Napolitano. Dânsa cunoaște foarte bine situația actuală în ceea ce privește ultima vizită a delegației Parlamentului European în Statele Unite. Eram acolo cu ocazia semnăturii unui pachet important de acorduri în special un acord bilateral între UE și Statele Unite în ceea ce privește asistența reciprocă judiciară și, de asemenea, un acord bilateral pentru extradare. Dânsa a participat de asemenea la Madrid la o conferință importantă asupra protecției datelor care dorea să ajungă la un nou echilibru între viața privată, libertate și securitate. Aceasta este o adevărată prioritate pentru toți cei de la Parlamentul European. Multe dintre aceste chestiuni au fost dezbătute de nenumărate ori la comisia noastră, la comisia LIBE. Am avut dosare concrete, specifice, precum SWIFT-ul sau PNR-ul, dosare pe care le-am dezbătut în cadrul comisiei noastre, așa că doamna Napolitano cunoaște foarte bine rolul foarte activ al comisiei noastre. Este o ocazie deosebită pentru noi toți și dânsa dorește să participe în acest dialog activ care începe acum. Așa că avem în jur de o oră, un timp foarte prețios pentru noi, pentru a da dovadă de dorința noastră de cooperare și de a ne angaja în acest dialog activ pe baza încrederii comune, a respectului reciproc și, bineînțeles, a reciprocității și a hotărârii noastre. Așa că, vă rog, doamna Napolitano, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru ocazia de a fi împreună cu dumneavoastră în această sesiune extraordinară. Apreciez faptul că v-ați făcut timp pentru acest eveniment, pentru a purta un dialog. Această relație în, în numele administrației Obama, uh, relația cu Parlamentul European se bazează pe valori comune, sfera privată și securitatea sunt uh, vizate în cadrul acestui dialog și ne bucurăm că putem să cooperăm și să ajungem la un acord cu privire la partajarea informației și la protejarea sferei private. Această cooperare comună va viza mai ales chestiuni de criminalitate și terorism. Sunt uh, chestiuni care nu cunosc uh, frontiere naționale și care definesc acest climat de uh, pericol în care trăim astăzi și sper că vom putea să colabora pentru a minimiza astfel de riscuri. Începem acest dialog într-o atmosferă de respect reciproc. Vom discuta aceste aspecte pe baza uh, culturilor noastre diferite, a tradițiilor noastre diferite, dar pe baza valorilor noastre comune. Și trebuie să vedem cum vom reuși să atingem aceste obiective. Aceasta este sarcina noastră de astăzi și sarcina în următoarele luni. Astfel încât mă bucur că avem astăzi oportunitatea unui dialog um, să răspundem, să încercăm să răspundem întrebări cu privire la aspectele Uh, pe care trebuie să le discutăm. Deci, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această ocazie, vă mulțumesc pentru organizarea acestei sesiuni. So, we get right to the point. There are some... Așadar, să trecem direct la treabă. Domnul Carlos Coelho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i urez bun venit doamnei secretar Napolitano. Este o mare plăcere și, într-adevăr, un privilegiu să vă putem întâlni astăzi. Este important pentru noi să auzim ce aveți de spus și cred că este important și ca dumneavoastră să ne ascultați pe noi, pentru că un dialog trebuie să se bazeze, desigur, pe reciprocitate. Vreau să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Așteptările noastre față de administrația dumneavoastră sunt foarte înalte. Din păcate, relația dintre Statele Unite ale Americii și Europa nu a fost uh, foarte bună în administrația precedentă. Am avut anumite dificultăți în discuțiile cu administrația Bush. Uh, le-am discutat în acest parlament. Avem cazul SWIFT, cazul PNR, registrelor cu privire la numele pasagerilor, această divizare între Europa veche, Europa nouă, dacă ne aducem aminte ceea ce spunea domnul Rumsfeld pe atunci, această divizare, diferențiere între statele europene în ceea ce privește acordarea vizelor de intrare în Statele Unite ale Americii, apoi, sigur, activitățile ilegale ale CIA, care au dus la în stabilirea unui comitet de anchetă, unei comisii de anchetă aici la Parlament și, de asemenea, chestiunea Guantanamo. Uh, Parlamentul European și Consiliul au cerut închiderea bazei de la Guantanamo și ne-am bucurat foarte mult când președintele Obama a luat această decizie. De asemenea, dânsul a spus ceva ce uh, ne-a bucurat foarte mult. Va încerca să readucă Statele Unite la un punct de referință morală. O Americă care să respecte uh, statul de drept și principiile morale fundamentale și care să nu ca- încalce uh, legile în numele uh, luptei împotriva criminalității. Credem cu toții în valorile statului de drept, în respectul drepturilor omului, credem în dreptul internațional. Eu am două întrebări specifice pentru dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește accesul la documente, așadar transparența. Uh, în trecut, când au existat negocieri între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, Consiliul Uniunii Europene nu a permis Parlamentului accesul la documente pe motivul că aceste, aceasta era dorința autorităților americane. Sper că administrația Obama nu va continua pe aceeași linie pe care a mers administrația Bush. Așadar, Vă rog să nu ne negați dreptul la documente oficiale care sunt uh, aduse în fața Consiliului. În ceea ce privește semnarea acordului de la Washington, din punctul meu de vedere, acesta este un pas înainte. Așadar, doamnă secretar, poate că ați putea să ne spuneți cum am putea să vă ajutăm și noi pentru a consolida relația dintre Statele Unite și America și cum putem să ne ocupăm de implementarea practică. Domnul președinte spune, sunt foarte mulți membri care doresc să ia cuvântul, deci vă rog să vă limitați la, hai să zicem, două minute ca să putem să folosim timpul. Domnul Diathemeras. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș vrea să mulțumesc de asemenea doamnei Napolitano pentru faptul că a acceptat să vină aici în fața celor două comisii și a delegației Parlamentului European pentru relaiile cu Statele Unite. Aș vrea să subliniez și eu încă o dată ceea ce a spus uh, președintele López Aguilar, pentru că sunt absolut de acord cu dânsul. Dacă ne uităm spre răsărit și spre Occident, ne aflăm practic în aceeași mare, în fața aceleiași mări. Este o metaforă, dar iată aici înțelegem foarte bine cât de multă nevoie avem unii de alții, de o parte și de cealaltă a Atlanticului. Și aș vrea să vorbesc despre câteva chestiuni care ne îngrijorează și știu că una dintre ele nu este de competența noastră, dar totuși este îngrijorătoare pentru noi. Mă refer aici la legea Dorgan. Congresul american, cu majoritatea uh, democraților, a adoptat acea taxă de 10 dolari pentru toți cei care vizitează Statele Unite. Și vreau să vă întreb dacă vi se pare uh, echitabil din partea noastră să aplicăm reciprocitatea pentru că avem 14 milioane de americani care vizitează teritoriul european în fiecare an. Și o a doua întrebare, în ceea ce privește domeniul imigrației. Dumneavoastră ați fost o țară a imigranților și o țară care a primit foarte mult și Europa de asemenea. Dumneavoastră ați dat dovadă de interes față de legile comunitare, așa că mă întreb dacă am putea stabili un cadru de cooperare un cadru de transmitere a experiențelor comune în chestiuni precum gestiunea fluxului migratoriu, precum azilul, integrarea sau controlul frontierelor. Pe de altă parte, colegul meu și prietenul meu, Carlos, a făcut o referință ușoară la problema vizelor. Însă vreau să vă întreb de ce nu recunoaște regimul de vize cu Uniunea Europeană în comun și aplică un regim separat pentru fiecare țară din Uniunea Europeană și aplică sancțiuni, de exemplu, Bulgariei sau altor țări, respingând 20%, de exemplu, din cererile de vize de acolo. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Chairman, uh, Madam Secretary, I, I think we share a Domnule președinte, doamne secretar, cred că avem multe lucruri în comun în părerile noastre, pentru că eu am fost ministru pentru migrație în uh, Marea Britanie și uh, băiatul meu trăiește lângă Phoenix în America și am fost de multe ori în Arizona, un stat foarte frumos din America din acest motiv. Aș fi vrut să vă întreb două lucruri precise în legătură cu, bineînțeles, domeniul dumneavoastră de activitate, care sunt controlul și securitatea pentru cetățenii Americii. Dar eu cred că avem o problemă care se aplică la toată lumea, toată lumea care încearcă să combată uh, terorismul. Cred că este prea ușor să stabilim un profil de persoane, de grupuri care mm, sunt problematice. Uh, cel puțin în Europa, dar și în America, cred că aceste persoane se simt ca și cum ar fi suspecti din cauza comportamentului unor extremiști sau uh, radicali în aceste grupuri. De exemplu, populația musulmană este un astfel de caz care, în mare parte, în mare majoritate, sunt uh, cetățeni uh, onorabili care respectă legea, dar din cauza jihadiștilor extremiști trebuie să sufere de această stigmatizare. Dar nu vorbesc numai de musulmani, ci vorbesc de întreaga problemă, cum am putea să schimbăm mai bine informații între America și Europa, fără să punem pre, fără să încercăm să prejudiciem, să prejudiciem în același timp un grup mare de populație. Cum am putea deci să fim mai selectivi în aceste criterii pentru a rezolva problema luptei împotriva terorismului? Mulțumesc, spune președintele, doamna Latford are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu mulți colegi și vreau să o salut și eu la început pe doamna secretar. Uh, Considerăm că securitatea transatlantică și relația noastră este extrem de importantă, dar ca și alți colegi, noi dorim ca această relație să fie una de securitate și justiție și cred că acest lucru este valabil pentru toate grupurile politice din Parlamentul European. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu componenta de exit a vizitelor către Statele Unite. Am înțeles că dumneavoastră ați uh, dorit să luați poziție destul de repede despre schema așa numita exit scheme. Să, nu știu dacă acest lucru este eficient din punct de vedere al costurilor, dar eu mă bazez pe ce am citit uh, în presă. Dacă ați decide să nu continuați această strategie, ar fi poate bine dacă ați putea să împărtășiți părerile și concluziile dumneavoastră cu Uniunea Europeană. Se pare că și Comisia Europeană dorește să înainteze o propunere pentru un sistem de intrare și ieșire din Europa la începutul anului viitor. Noi am urmărit cu atenție discuțiile din Statele Unite și ne-ar interesa de aceea și concluziile acestei discuții. Și în al doilea rând, și aici vorbesc mai ales de partea de justiție, înțeleg că sunteți pe cale să elaborați legislație, nu știu în acest domeniu, nu știu exact care este statutul acesteia și cum se leagă aceasta de uh, excepția față de, în legătură cu schema de ieșire. Dacă care este perspectiva acordării de derogări în acest domeniu? Ce s-ar întâmpla așadar cu derogările în domeniul vizelor și cum ar schimba această rata a refuzului acordării de vize uh, și cum ar arăta poziția Congresului față de acest subiect? Mulțumesc! Mulțumesc și o ultimă întrebare acum din prima rundă, doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să salut prezența doamnei Napolitano aici la Parlamentul European. Aș dori să insist asupra unei chestiuni despre care a vorbit deja domnul Kirchhoff. Fenomenul terorismului internațional a dus la schimbarea parametrilor de acțiune ai noștri de luptă împotriva terorismului, parametrii care erau utilizați în mod individual de fiecare stat în parte înainte. Din punctul nostru de vedere, atentatul din New York a schimbat în Statele Unite a schimbat complet politica de acțiune împotriva terorismului. Problema apare atunci când se utilizează mijloace preventive, cum ar fi războiul preventiv utilizat. Pentru că aici se pun multe probleme și probleme de, de garanții pe care ar trebui să le oferim și aceste probleme trebuie să le subliniem noi. Și aceasta nu doar pentru dosarul SWIFT la care se aplică, ci și pentru alte dosare, pentru că există aici probleme legate de protecția datelor. Pentru că dacă nu stabilim niște obiective concrete, Uneori măsurile nu sunt proporționale și atunci ele nu sunt eficiente. Și nu sunt eficiente în special când se aplică anumite tehnici sau metode, așa cum s-a vorbit aici de profiling, de stabilirea de profiluri, care nu sunt neapărat eficiente și care suspendă între altele anumite drepturi. Există anumite țări și pot să vă spun, doamna Napolitano, că în Spania avem o anumită experiență în lupta împotriva terorismului. Și pot să vă spun că această luptă se poate duce respectând drepturile omului și fără să eliminăm drepturile cetățenilor. Se pot utiliza de asemenea metode preventive, însă fără ca acestea să fie utilizate fără proporționalitate și fără să eliminăm acele drepturi care duc la lipsa de eficacitate. Iată îngrijorarea noastră și am dorit pe această temă să avem un schimb de informații pe viitor. Mulțumesc, am avut primul schimb de informații. Acum dau cuvântul doamnei Napolitano pentru primul tur de răspunsuri și comentarii. Well, thank you and, uh... Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră foarte bine gândite. Am să încep cu acel cadru pe care am încercat să stabilesc prin prezentarea mea inițială, și anume acele relații de respect reciproc și de valori comune. Noi înțelegem foarte bine diferențele care există și apreciem de asemenea oportunitatea pe care ne oferiți de a le rezolva. În ceea ce privește accesul la documente oficiale și problema transparenței, pot să vă spun că administrația Obama este centrată pe această problemă a transparenței. Așa că sper că dacă în trecut au existat anumite probleme în ceea ce privește accesul la documentele oficiale, pentru Parlament această problemă să fie rezolvată, pentru că se poate face acest lucru pe viitor. Cum am dori să implementăm aceste principii? Aceasta este o întrebare cheie, pentru că trebuie să trecem de la principii la un acord. Și aș vrea să aud aici și sugestiile dumneavoastră asupra ceea ce putem să facem. Însă pot să vă spun din partea administrației Obama că noi dorim să înaintăm cât mai repede cu putință. Pentru că aceste chestiuni s-au discutat prea mult în ultimii ani, există o înțelegere reciprocă foarte bună și știm foarte bine ce trebuie să se întâmple, așa că așteptăm recomandările dumneavoastră să vedem cum putem trece de la cele 16 principii la un adevărat acord. Referitor la acea lege numită legea ESDA, legea celor 10 dolari, aceasta a fost inclusă într-un pachet de legi și obiectivul acestei legi este ca spre deosebire de statele dumneavoastră, Statele Unite nu au o agenție separată care să mă promoveze excursiile și turismul în pe turiști, pe călători care doresc să vină în Statele Unite. Aceasta nu înseamnă că trebuie să meargă într-un fond general pentru Statele Unite. Este doar o modalitate de a-i ajuta pe călători și pe turiști. Deci, în acest, în acest sens, această lege este rezonabilă și este o modalitate de a finanța bugetul guvernului. Dacă mă întrebați uh, dacă mi se pare rezonabil să aplicăm principiul reciprocității în acest sens, ce pot să vă spun? Reciprocitatea este întotdeauna un lucru de respectat. Și dacă trecem acum la tema imigrației. Eu vorbesc nu doar în numele uh, Departamentului de Securitate Interne, ci și pentru că am fost uh, guvernator al uh, statului Arizona, am fost procuror general pentru acest stat și de asemenea uh, procuror general din partea Statelor Unite pentru Arizona. Deci avem am o experiență foarte mare în ceea ce privește gestiunea imigrației, a controlului de frontieră și a, a tuturor chestiunilor implicate în ceea ce privește frontierele. Și cred că dacă am avea un grup de schimburi de bune practici, acesta ar fi un lucru foarte de dorit și foarte util pentru ambele părți. Dacă doriți să sugerați acest lucru, atunci vom fi mai mult decât încântați nu doar să participăm, ci să împărtășim cu dumneavoastră experiența noastră. Și acum uh, trecem la problema stabilirii de profiluri, a profilingului. Avem cu toții legi împotriva a uh, discriminării și a stabilirii de profiluri. Deci trebuie să fim foarte atenți, să vedem ce facem. Încercăm să evităm prin orice mijloc această tehnică. Iar referitor la schimbul de date al pasagerilor, s-au analizat aceste date și de multe ori analiza acestor date elimină nevoia utilizării profilingului pentru că de multe ori avem nevoie de informații care să fie credibile și care să ne arate că o persoană a fost sau nu asociată sau relaționată cu o organizație teroristă, cu o asociație criminală și așa mai departe. Nu doar că aceste date sunt importante, dar e important și cum utilizăm aceste date și cum le aplicăm și aceasta face ca lucrurile să ducă pe un făgaș sau pe altul. Bineînțeles că este important să ajungem la diferitele comunități și să nu intrăm în procesul de discriminare, în special pentru acele comunități care se simt mai fragile și amenințate. De fapt, în Departamentul de Securitate din Statele Unite avem un directorat pentru libertăți civile și acest directorat se ocupă nu doar de evitarea folosirii prea îndelungate sau prea mult acestor tehnici de profiling, ci și de analiza diverselor comunități care coexistă în Statele Unite. V-ați referit și la acea problemă a ieșirilor pentru vizitatorii din Statele Unite. Există un document care este acum în lucru la biroul meu și așteptăm o decizie pe această temă până la sfârșitul anului. Poate știți, poate nu, dar această legislație în legătură cu derogările de viză are legătură și cu programul de ieșiri. Și aceasta nu înseamnă că derogările de vize vor fi interzise de acum încolo. Este o problemă asupra care va trebui să comunicăm în următoarele luni. Și aș vrea să insist asupra acestei probleme a derogării de vize, pentru că ați prezentat-o în întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți membri ai Parlamentului, așa că cred că pot să vă spun că această problemă a derogării vizelor este o chestiune fundamentală în relațiile de la o țară la alta. Există însă o parte importantă a Congresului American care nu acceptă nici măcar conceptul derogării de vize. Consideră că aceasta este o adevărată lacună în sistemul de securitate a Statelor Unite, așa că trebuie să fim foarte atenți, pentru că este o chestiune foarte delicată acesta derogării de vize. Și există întotdeauna o posibilitate ca întregul program să fie supus unor provocări legislative la un moment dat. Și îmi dau seama că dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului, vă dați seama ce vreau să spun atunci când vă spun că e o chestiune delicată și trebuie să fim foarte atenți. Și acum, referitor la reprezentantul Mary Lopez și la o măsură disproporțională în ceea ce privește terorismul. Cred că este responsabilitatea noastră să ajungem la un echilibru și să înțelegem că securitatea nu se face cu prețul libertății. Președintele Obama a fost uh, foarte clar în acest sens în discursul inaugural pe care l-a făcut și a spus că nu vom obține securitatea pe care o dorim sacrificând valorile pe care se bazează Statele Unite și valorile dumneavoastră de asemenea. Pentru a ajunge însă la acest echilibru, e nevoie de o evaluare obiectivă a datelor pe care le avem E nevoie de comunicare, așa cum facem astăzi, e nevoie de perspectivă, de viitor și să folosim întotdeauna cea mai bună judecată de valoare cu informațiile pe care le avem. Iată ce încercăm să facem în uh, departamentul nostru al Securității Interne Statele Unite. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să vă reamintesc uh, că este important să vă limitați intervenția la două minute pentru a putea avea a doua rundă de întrebări. Dau cuvântul copreședintelui Brock. Mulțumesc. Vreau să vă întreb să vă, vă rog să vorbiți mai puțin de două minute, pentru că mai avem 10 vorbitori pe listă și cred că ar fi bine să dăm ocazia tuturor colegilor să ia cuvântul. Așadar, vreau să vă rog să vă limitați uh, intervențiile și remarcile. Are cuvântul doamna Henish Pleskert. Mulțumesc, bine ați venit la Parlamentul European. Apreciem prezența dumneavoastră aici. Am să încerc să fiu foarte succintă. Revenind la această lege a celor 10 dolari. Apreciez remarcile dumneavoastră, înțeleg că administrația actuală are și alte priorități, ca și uh, sănătatea și altele. Dar totuși este un pic ciudat pentru noi ca dumneavoastră să promovați uh, turismul și călătoriile și apoi uh, când uh, urăți bun venit turiștilor să le cereți cei 10 dolari. Deci aș dori ca dumneavoastră din partea administrației să ne ajutați un pic, să ne susțineți în această uh, inițiativa noastră de a, de a limita sau elimina această sumă, pentru că e o situație ciudată și nu se va limita la 10 dolari, poate că va crește această sumă. În ceea ce privește ceea ce a spus colega mea cu privire la ieșirile vizitatorilor și uh, programul de derogare de vize, este o chestiune care este cheie pentru noi. Uh, de multă vreme discutăm de aceste derogări de la uh, viză și uh, realizarea componentei acesteia de ieșire. Și Așadar, abia aștept să aflu mai multe informații, informații mai detaliate uh, cu privire la discuțiile din următoarele săptămâni. Uh, sunt, colegă și sunt sigură că și colega mea va vorbi despre registrul cu numele pasagerilor. Eu aș dori să vă rog să stabilim o dată pentru o revizuire comună, cât mai repede posibil. Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare curând, uh, Parlamentul nostru va adopta un alt rol și cred că ar trebui să putem să începem cât mai repede o dezbatere asupra acestei chestiuni. Mulțumesc! Bună ziua! Bine ați venit la Bruxelles, bine ați venit în Europa și ne bucurăm foarte mult că sunteți aici. Ceea ce putem să reținem, înțeleg, este că am aflat din partea președintelui Obama că lupta împotriva terorismului este la fel de importantă ca apărarea drepturilor civile. Trebuie însă să constatăm uh, cu regret acum când discutăm cu colaboratorii dumneavoastră, mai ales din uh, Departamentul Homeland Security, dar și cu alți uh, cu deputați din uh, reprezentanți democrați în Congres, că în parte măsurile care au fost propuse în momentul de față sunt mai dure și mai severe decât erau în administrația Bush. Și pentru noi aceasta este oarecum o situație destul de duplicitară pe care noi, ca Parlament European, nu putem să o tolerăm în această formă și vă rugăm să ne explicați despre ce este vorba. E vorba de derogările de vize, e vorba de uh, înăsprirea anumitor reguli, de taxa celor 10 dolari, de negocierile la SWIFT, toate aceste subiecte unde trebuie să ne afirmăm valorile noastre europene, protecția datelor și legea protecției datelor este foarte importantă și de asemenea drepturile cetățenilor trebuie să fie respectate și în acordul cu Statele Unite. Vă rog să ne clarificați această situație. Mulțumesc. Doamna Gomes. Uh, Napolitan, welcome. Um, Doamnă secretar Napolitano, bine ați venit. Aș dori să vă întreb care este evaluarea dumneavoastră cu privire la modul în care guvernele europene cooperează cu președintele Obama în eforturile sale de a închide baza de la Guantanamo. Și aș dori să profit de ceea ce ați spus înainte, și anume că transparența este o valoare fundamentală a administrației Obama, și să vă întreb de ce închisorile secrete care au fost uh, a căror existență a fost uh, admisă și de către uh, președintele Bush. De ce acestea, rezol, uh, situația acestora nu a fost rezolvată? Și de asemenea, în ceea ce privește extradarea extraordinară, acest program, dumneavoastră, sper că veți cere o mai mare implicare a guvernelor europene, ca acestea să facă ceea ce trebuie să facă. Nu e doar vorba de drepturile europene, ci e vorba de eficacitatea luptei noastre comune împotriva terorismului. Pentru că nu este vorba de răzbunare, ci de echitate. Mulțumesc! Ja, vielen Dank erstmal, uh, Frau Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, că sunteți printre noi Cred că este un eveniment extrem de important, mai ales atunci când e vorba să discutăm despre problema care preocupă Europa foarte mult. După cum știți, Europa are foarte multe speranțe în legătură cu administrația Obama, mai ales în ceea ce privește reîntoarcerea Americii la un sistem de stat de drept adevărat începând cu 11 septembrie 2001 și prin administrația Bush, am intrat într-o eră în care teama și uh, crearea de frică a fost o mai ales principiul, principiul principal al politicii cu care s-a guvernat. S-au luat foarte multe măsuri în acest spirit și, după părerea mea, este foarte important ca acum să se facă o evaluare independentă a ceea ce s-a întâmplat până acum, iar acum împreună Uniunea Europeană și America ar putea să încerce să nu mai existe o întoarcere la, și o nivelare către jos la drepturile omului și la uh, Uh, toate valorile pe care le susținem, ci să existe din contră o întoarcere la principiul de stat de drept absolut, la principiile cele mai înalte în acest domeniu și la libertățile civile și la drepturile omului. Cred că o trecere de la sistemul preventiv de supraveghere a tuturor cetățenilor către altceva ar fi absolut necesar. Acest lucru ar trebui să se simtă și prin faptul că uh, S-a făcut o evaluare a sistemului anterior și s-a constatat care au fost măsurile care nu au fost eficiente și consecințele acestora. Cred că acest lucru ar putea să contribuie într-adevăr la o afirmare a valorilor comune dintre cele două comunități despre care vorbim, europeană și americană, și avem nevoie de schimbări uh, concrete în acest domeniu. Puteți să contați pe susținerea noastră totală în acest domeniu. În congres am constatat de asemenea că puteți conta pe ajutor. Vă rog, spune domnul președinte, să încercați să formuleți lucrurile mai scurt. Domnul Tavares are cuvântul. Bun dia, senhora secretária, muito obrigado. Há un um an exatamente... Bună ziua, doamnă secretar, bine ați venit. Exact acum un an eram la Chicago și nu pot să uit ceea ce am văzut atunci. Am fost uimit când am aflat că, s-a, că a fost ales președintele Obama. Înainte ca democrații să știe că el este candidatul, eu am știut că vreau să fiu la Chicago să văd ceea ce se întâmplă. Și am vrut să vă spun acest lucru pentru că eu sunt uh, în tabăra stânga a Parlamentului European și eram foarte preocupați de ceea ce se întâmpla în Statele Unite ale Americii. Europenii, printre europeni, domneau un sentiment de anti-americanism și acum deschiderea și uh, climatul de prietenie pe care îl vedem în America și către America este o mare oportunitate, cred, o mare ocazie pe baza căreia trebuie să colaborăm pentru a îmbunătăți situația. Aș dori totuși să vă pun și niște întrebări. În primul rând, referitor la Guantanamo. Nu știu dacă administrația americană și liderii de pe cele două continente știau că închiderea bazei de la Guantanamo pe 22 ianuarie va duce la creșterea admirației europenilor pentru președintele Obama. Știu că țara mea și-a jucat rolul său, a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că se închide baza de la Guantanamo și cred că data de 22 ianuarie este una simbolică și uh, nu ar trebui să fie ratată. În al doilea rând, un funcționar al Parlamentului European zbura la Mexico și acest, uh, acest avion a fost uh, um, redirecționat pentru că se afla pe lista neagră a Statelor Unite. El nu a fost informat de ce situația era aceea și nici noi nu am fost informați. Poate că ați putea să ne spuneți mai multe despre o astfel de listă neagră pentru pasagerii străini care călătoresc către Statele Unite. Cum putem afla informații? Thank you, Chairman. Doamna Sana Loca, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă urez bun venit. Cred că sunt prima reprezentantă dintr-un nou stat membru care ia cuvântul în această ședință. Și aș dori să vorbesc despre egalitatea între statele membre în ceea ce privește regimul liber al vizelor. Eu vin din Letonia și noi uh, aderăm acum la acest regim, dar, doamna Napolitano, nu credeți că pe viitor Statele Unite și Uniunea Europeană ar putea să intre într-un tratat uh, reciproc cu privire la un regim al vizelor în care Uniunea Europeană să fie văzută ca un întreg, ca parte a unui astfel de tratat? Bild. Doamna Infeld. Yes, thank you, Chair. Um, I too... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur foarte mult că sunteți aici, doamnă Napolitano, și predecesorul dumneavoastră a venit la Parlamentul European și am apreciat acest lucru atunci, cu toate că am avut dezacorduri fundamentale asupra tuturor aspectelor discutate, dar mă bucur că sunteți astăzi aici și am observat niște evoluții foarte îmbucurătoare în noua administrație. Totuși, există și câteva preocupări care au fost deja exprimate în parte de către colegii mei și aș dori și eu să vă întreb, în primul rând, legat de acordul PNR, Registrul pentru numere pasagerilor. Sunt sigură că știți că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare în curând și acest acord nu a fost încă ratificat și să, mă tem să nu ajungem în situația de a renegocia acest uh, tratat. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră cu privire la limitarea uh, obiectivelor pentru că datele pasagerilor sunt folosite pentru foarte multe scopuri care nu au nimic de a face cu lupta împotriva terorismului. În al doilea rând, colegul, colegul meu, domnul Albert, a vorbit despre revizuirea comună a eficacității politicilor uh, de luptă împotriva terorismului. Avem nevoie urgentă de informații cu privire la rezultatele acestor politici, pentru că, să nu uităm, și în Statele Unite și în America, problema adevărată, îmi cer scuze, Vorbitoarea se întrerupe. Ni se atrage cuvânt, ni se atrage atenția că uh, a vorbit prea mult. Aș dori totuși să îmi termin propoziția, dacă se poate. Problema era, înainte de 11 septembrie, nu aceea că erau date insuficiente cu privire la cetățeni, ci că era o cooperare, era insuficientă cooperarea și schimbul de informații între Europa și uh, Statele Unite. Aș dori să știu dacă credeți că această situație s-a îmbunătățit. Și în ultimul rând, eu uh, îmi petrec adesea, uh, mi-am petrecut, adică vacanța de vară, uh, în Statele Unite și m-am uh, simțit foarte bine acolo, cu toate că trebuie să plătesc cei 10 dolari și să mi se ia amprentele. Mulțumesc! Ați uh, vorbit două minute și cred că putem să continuăm acest fel, dar trebuie să terminăm la ora 12 și poate doamna secretar nu va mai avea vreme să răspundă la întrebări. De aceea, cred că ar fi foarte bine ca lumea care vorbește să încerce să nu consume două minute. Doamna Sinclair. Bine ați, vorbit, bine ați venit, doamnă secretar, la Parlamentul European. Văd că dumneavoastră aveți, mergeți pe același moto pe care l-avea președintele Ronald Reagan. Să ai încredere, dar să verifici totuși lucrurile și văd că administrația dumneavoastră merge pe această linie. După cum știți, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare pe 1 decembrie și aș dori să știu dacă puteți să mă asigurați că statele Uniunii Europene vor fi recunoscute Uh, în continuare și în mod individual, nu doar ca cetățeni europeni. Deci, uh, noi cei din Regatul Unit, de exemplu, când vizităm Statele Unite, să fim văzuți ca cetățeni al Regatului Unit și nu doar cetățeni europeni. Și, în al doilea rând, solicitările de viză la Londra uh, trebuie să treacă printr-o procedură foarte dificilă, oamenii trebuie să aștepte mult, să plătească mulți bani. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Mrs. Mulvey. Uh, Doamna Morway, mulțumesc. Doamnă secretar, aș dori să, dacă se poate să ne răspundeți concret la întrebarea dacă s-ar putea să avem un comitet uh, mixt pentru evaluarea încălcării drepturilor omului care au avut loc în uh, Statele Unite și în Europa și în ceea, ce, în ceea ce privește combaterea terorismului. Și aș vrea să știu care este mesajul dumneavoastră către guvernele actuale um, în acest domeniu. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că în țara mea, unde um, care este membră în Uniunea Europeană, există 16 prizonieri politici care sunt în închisoare, care sunt în opoziție, care au fost jumătate de ani deja în uh, închisoare cu acuzații, sub acuzații de terorism. Este într-adevăr un dezastru. În aceste cazuri sunt extrem de grave pentru că sunt un model de abuz împotriva drepturilor omului. De fapt, aceste cazuri nu au nicio legătură cu terorismul. Sunt persoane care, ca celelalte care au luptat împotriva unor injustiții care au avut loc în țara mea și în, cea, în lume în general. Uh, dar nu au beneficiat de prezumția de nevinovăție care a fost încălcată prin punerea lor în închisoare. 30-40 de forțe antiteroriste și polițienești uh, au mers la casele acestor persoane, au uh, făcut uh, percheziții și nu au avut nicio garanție procedurală pentru a face acest lucru, nu au avut nici, nici au încălcat și dreptul prizonierilor și vreau doar să informez uh, prin ocazia pe care o am de a vorbi aici și cetățenii americani că ei ar trebui să exercite mai multă presiune asupra guvernului lor pentru a se asigura ca guvernele postcomuniste din Europa să nu arate cu degetul spre guvernul american să arate, să își ia ca model, să, mă scuzați, să nu ia ca model guvernul american care încalcă drepturile omului pentru a face același lucru la ei în țară cetățenii uh, fostei Europe de Est uh, comuniste au fost foarte au știut să aprecieze faptul că au beneficiat de libertate și ar trebui să poată acum să exercite și presiunea asupra guvernelor lor pentru mai multă libertate. Mulțumesc. Acum domnul El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, bine ați venit printre noi. Eu fac parte din Comisia de Transport și am două întrebări pentru dumneavoastră care au legătură cu transportul. Uh, în primul rând, e vorba de întocmirea unui sistem de one-stop security, prin care, pe viitor, vizitatorii uh, și turiștii să nu fie căutați, să nu fie um, controlați decât o singură dată la graniță și să nu fie controlați de mai multe instanțe atunci când intră pe teritoriul Statelor Unite. Aceasta înseamnă că ar trebui să existe, bineînțeles, un acord între Statele Unite și Europa pentru ca să găsim o strategie comună pentru securitatea uh, aeroporturilor. Ar trebui de asemenea și o abordare comună și un calendar comun, mai ales în ceea ce privește interdicția de lichide la bord, de exemplu. Sunteți de acord cu acest obiectiv comun pentru un sistem de one-stop security, de control unic la frontieră și cum doriți să lucrăm împreună pe acest punct? Și în al doilea rând, e vorba de transporturile de marfă, de cargo. Știți că s-a adoptat o lege care prevede ca toate transporturile cargo care ajung în uh, aeroporturile sau porturile americane să fie supuse unei examinări uh, foarte ample. Acest lucru este foarte costisitor. Întrebarea mea este dacă veți continua această procedură, veți aplica această lege sau nu credeți că acest acord este prea limitator între Europa și Statele Unite? Credeți că aceste măsuri uh, ar trebui să fie aplicate apoi și în Europa când vine marfă din uh, America? Mulțumesc, domnul președinte. Stimate domnule președinte, spune un vorbitor, trebuie și eu, vreau și eu să iau cuvântul. Da, nu v-am văzut pe listă, spune președintele, dar acum trebuie să dau cuvântul doamnei ministru. Îmi pare rău, nu v-am văzut, îmi cer scuze. Doamna ministru, voi încerca să răspund la toate întrebările cât se poate de repede, pentru că toate întrebările au fost foarte pertinente. În ceea ce privește, în primul rând, relația dintre programul de ieșiri și programul de derogări a vizelor, vom uh, comunica rezultatele și concluziile acestui uh, program cât de repede, pentru că înțeleg că relația Statelor Unite cu Uniunea Europeană este import, ține foarte mult de acest uh, domeniu și în ceea ce privește datele PNR am prevăzut uh, o revizuire um, anul trecut deja a acestui sistem, dar din păcate aceasta a fost anulată de către cei care trebuiau să vină în Statele Unite să facă o evaluare a sistemului. Dar sunt bucuroasă dacă dumneavoastră vreți să vă alăturați nouă în evaluarea sistemului de date PNR. Suntem bucuroși dacă am putea să plecăm de aici cu o dată concretă pentru o evaluare a sistemului, pentru că aceasta ar duce la o clarificare importantă a multor subiecte care țin de protecția datelor PNR. odată ce oamenii vor vedea care este scopul utilizării acestui program și cât de limitat este acesta, acest lucru va duce la îmbunătățirea situației. Deci am fi bucuroși dacă am putea stabili o dată comună. În legătură cu altă întrebare, și anume cu cea a domnului Strasus. Dacă administrația Obama a schimbat de direcție față de administrația Bush. Aș vrea doar să vă spun că președintele Obama a vorbit foarte clar despre dorința sa de a fi un partener activ al, în comunitatea internațională. A vorbit despre rolul internațional pe care îl joacă acum uh, fiecare dintre acești actori. Sigur că trebuie împreună să abordăm foarte multe subiecte, dintre care unele sunt ușoare, cum ar fi să stabilim o dată comună, dar altele nu sunt atât de ușoare. Deci trebuie să găsim o soluție. Aș vrea de asemenea să mai subliniez importanța programului SWIFT și de legătura strânsă între acesta și problemele de finanțare a terorismului. SWIFT este un program extrem de important care considerăm noi este vital pentru securitatea internațională, dar și pentru securitatea tuturor. În ceea ce privește închiderea închisorii de la Guantanamo, executivul uh, a dat un ordin de închidere la acestei închisori și lucrăm în continuare pentru ca acest lucru să se întâmple. Noi suntem convinși că Guantanamo a fost folosit mai degrabă ca un instrument de recrutare decât ca orice altceva și de aceea trebuie să fie închis. Și persoanele care au avut legătură cu acest sistem trebuie să fie, bineînțeles, uh, supuse unei evaluări. Statele Unite este recunosc, sunt recunoscătoare pentru ajutorul pe care îl oferă Europa. Știm că Uh, dumneavoastră ați avut un rol foarte important de negociator în uh, diferite puncte de care vorbim acum și este clar că multe din cazurile care au fost uh, au avut, făcut parte din programele de detenție trebuie să ajungă în fața procurorilor. Domnul Albrecht a pus o întrebare foarte importantă cu privire la libertățile civile. Sunt de acord cu ce a spus dumnealui, dar nu cred că facem uh, chiar uh, cum a spus, ceea ce a spus dumnealui. Ce facem este că încercăm să obținem o securitate nedisproporționată, o securitate care să țină cont de riscuri, care să stabilească un riscul minim și în același timp să respecte libertățile civile ale persoanelor. Iată un punct foarte important pentru Statele Unite și știu că este un punct foarte important și pentru Europa. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre măsurile ineficiente din administrația anterioară și dacă va fi făcută o evaluare a măsurilor care nu au fost necesare înainte. Cred că cu toții știm că nu dorim măsuri ineficiente. E foarte dificil însă să evaluez cât de negativ a fost o măsură și aceasta este una din problemele pe care le vom avea în legătură cu ceea ce s-a întâmplat înainte. Nu știm în ce măsură unele măsuri care s-au luat, de exemplu, în ceea ce privește cerințele călătorilor înainte să se urce în avion pentru a veni în Statele Unite, nu știm în ce măsură sunt negative sau nu. Deci trebuie, în primul rând, să facem o evaluare, într-adevăr, a acestei dificultăți în legătură cu avionul care a fost deturnat, aș vrea să vă spun că am analizat situația și am analizat cauzele deturnării și credem că acest lucru s-a făcut în conformitate cu regulile. Asta e tot ce pot să spun în ceea ce privește situația diferențiată a derogării de vize pentru diferitele state membre ale Uniunii. Înțeleg îngrijorarea dumneavoastră. Am avut anul trecut o suplimentare a derogărilor pentru șapte țări ale Uniunii, dintre care și țări ale Uniunii, dar uh, în momentul de față trebuie să implementăm uh, încet, încet toate aceste programe de derogări. Nu putem să facem acest lucru dintr-un foc, ci trebuie să evaluăm fiecare țară în parte înainte de a deschide o derogare. În ceea ce privește folosirea acordului PNR, dacă el trebuie să fie renegociat, am fost întrebat acest lucru. Datele sunt folosite, s-a spus, în scopuri nejustificate. Acordul prevede că datele PNR nu pot fi folosite decât pentru cauze de combatere a terorismului sau de crime grave sau infracțiuni grave la nivel național. Trebuie, într-adevăr, să fim limitați de cadrul acestui acord, dar, după cum am spus înainte, noi considerăm că o revizuire a acordului PNR ar trebui să fie făcută de către ambele părți și noi suntem deschiși să facem acest lucru. La întrebarea domnului Sinclair, sau doamnei Sinclair, mă scuzați, dacă vizitați uh, Statele Unite, nu vă pierdeți identitatea națională. Nu cred că acest lucru, într-adevăr, nu cred că se va întâmpla așa ceva. Uh, faptul că cererile de viză trebuie să treacă printr-un proces prea dificil, prea lung, da, știu că aceasta este o problemă cu care trebuie să se confrunte Departamentul de Stat, dar noi dorim o interacțiune vie, dorim să vină călători în, uh, în Statele Unite și sperăm ca foarte multe persoane să vină să viziteze orașe cum ar fi Chicago sau altele, uh, pentru ca să elimine în același timp și misterele și legendele despre dificultățile Statelor Unite sau despre situația din Statele Unite. Deci noi vom transmite mesajul dumneavoastră către Departamentul de Stat. M-ați mai întrebat și despre întocmirea unui uh, sistem de control unic la frontieră, One Stop Security. Cred că este o idee foarte bună. În momentul de față avem de-a face mai degrabă cu un obiectiv decât cu un uh, program pe care să-l putem pune în aplicare în curând. Dar, într-adevăr, este o idee foarte interesantă și bună care ar facilita libera circulație a persoanelor și ar putea să se beneficieze și de principiul proporționalității. În legătură cu screeningul mărfurilor care se face la intrarea în Statele Unite, sunt de acord cu dumneavoastră că nu aduce o valoare adăugată prea mare securității față de costurile pe care le provoacă. Am uh, sugerat deja acest lucru Congresului și am făcut acest lucru și uh, cu toate ocaziile pe care le-am avut Congresul a confirmat părerea mea și am pus deja bazele pentru a revizui acest sistem. Ceea ce ar trebui să facem cu toții la măsurile de securitate este să ne concentrăm mai ales pe riscul pe care îl aduce cu sine un fapt și să încercăm să minimalizăm acel risc. nu putem să trăim într-o bulă de săpun fără risc și nici nu putem să trăim sub amenințarea unui risc total. Trebuie să găsim un echilibru potrivit și acest lucru se aplică la multe măsuri pe care le-am discutat astăzi, dar și la screeningul mărfurilor. Mulțumesc, spune domnul Brock, pentru răspunsurile dumneavoastră la întrebările care vi s-au pus. Ați venit într-o săptămână foarte importantă la Parlamentul European, pentru că în această săptămână s-a ratificat final tratatul de la Lisabona, care va intra în vigoare pe 1 decembrie. Aceasta înseamnă că Uniunea Europeană va avea o competență sporită și mai ales Parlamentul European va avea puteri suplimentare în domeniul uh, afacerilor interne și uh, afacerilor juridice. Așadar, uh, vom avea din ce în ce mai mult de lucrat împreună, o să ne vedeți din ce în ce mai mult și mi-o bucur că ați venit în această săptămână aici pentru a lua de asemenea la cunoștință această schimbare. Mă bucur că ați menționat echilibrul între securitate și libertatea personală. Avem aici poate păreri împărțite, dar și printre noi sunt păreri diferite. După cum ați văzut, există un spectru destul de larg și deci trebuie să găsim un echilibru corect, în același timp să ne asigurăm că dușmanii libertăților să nu se bucure pentru că noi am avansat prea mult în măsurile de securitate și pentru că am renunțat la libertăți personale pentru acest scop. Trebuie să găsim așadar uh, un echilibru. Acum trei ani am fost la Guantanamo și știu exact despre ce vorbesc. Cred, de asemenea, că și problemele economice trebuie văzute în context și mă bucur că ați vorbit despre scanningul mărfurilor, pentru că trebuie să aibă și un echilibru economic această măsură. Dacă ne uităm la problemele de securitate, trebuie să nu afectăm comerțul și ocuparea. Mi se pare foarte important uh, ca în contextul ratificării tratatului de la Lisabona Statele Unite să se uite la Europa mai mult ca la o entitate, la Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește derogările de vize. Mă bucur că ați venit aici și ne-ați spus că dumneavoastră, ca ministru de securitate, pentru securitatea internă și uh, domnul Obama, văd lucrurile altfel decât în trecut, când am avut de multe ori senzația că se conduce după principiul divide et impera, care nu duce neapărat la rezultate și nu înseamnă progres pentru nimeni. Aș vrea însă să remarc și faptul că multe din întrebările care s-au pus, fără microfon din sală, din păcate, așadar problemele pe care le-am auzit nu sunt neapărat legate de administrație, ci și de diferențele de opinii din Congres. Mi se pare de aceea foarte important ca noi să vedem ca sarcina noastră în dialogul transatlantic să încercăm să dezvoltăm un dialog și între comisiile Parlamentului European și comisiile Congresului și să purtăm un dialog și la acest nivel, care ar putea fi valabil și pentru administrațiile respective, să găsim un punct comun de vedere. Propunerea care s-a făcut astăzi de a avea un seminar pe tema derogării vizelor și a protecției datelor poate că ar fi o idee bună mi se pare că la conferința din decembrie am putea să constatăm că am ajuns la posibilitatea de a duce în aceeași reuniune diferiții raportori din Congres și din Parlamentul European care se ocupă de aceleași subiecte și să avem un schimb de opinii între parlamentari la nivel, același nivel pentru a evita legislație în domeniul afacerilor interne, dar și în alte domenii economice, financiare, care care au legătură cu G20, deci pentru a evita să mergem în direcții diferite. Și acest lucru ar fi dificil pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă secretar, că ați venit la noi și că ne-ați ajutat să avansăm în acest punct.